pentru recunoașterea patrimoniului și moștenirii culturale europene. E o bună modalitate de a demonstra cum cu costuri reduse se poate obține o plus valoare a Uniunii Europene. Eu cred că atunci când se acordă aceste etichete de patrimoniu cultural european va fi ceva benefic pentru numărul de vizitatori. E un lucru bun pentru economia Uniunii Europene. Avem acum o Europa unită și trebuie să ne asigurăm că identitatea diversă a Uniunii Europene s-a dus în atenție cetățenilor din întreaga lume. Îmi pare rău, e greu să mă concentrez cu tot zgomotul din sală. Sper că toată lumea a auzit ce am vrut să spun. Grazie. Eh, la... Mulțumesc. Uh, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Această marca patrimoniului european este de o importanță deosebită pentru continentul cu cele mai multe uh, site-uri UNESCO, cu centre culturale, arheologice, zone care au jucat un rol important în istorie și în integrarea europeană. Această marcă europeană este bună și pentru coeziune și un lucru bun și pentru uh, stabilirea dialogului cultural. Această opțiune este de bun augur pentru o nouă generație care să cunoască mai bine care este moștenirea culturală europeană. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru tot ce s-a realizat uh, și mulțumiri uh, sincere și sper că și Comisia va putea să implementeze cu eficacitate pentru a păstra cultura europeană pe viitor. Ora alla raccomandazione dell'onore. Mulțumesc. Recomandarea doamnei PAC uh, privind uh, participarea Elveției la programul Tineretul în Acțiune. Domnul Tacula din nou. Arvoisa puhemies, haluan... Domnul președinte, mulțumesc. Aș dori să spun următoarele. Programul de învățare pe tot parcursul vieții este o poveste de succes pentru Uniunea Europeană. A sosit momentul să-i mulțumim lui Doris Pac pentru activitatea excelentă. Am votat pentru mm, această recomandare. Acest uh, lucru ne arată, în primul rând, le arată euroscepticelor, în primul rând, că Chestiunile ce țin de învățarea pe tot parcursul vieții nu reprezintă doar o poveste de succes, ci, iată, arată că în țările din afara Uniunii Europene sunt dispuse să plătească pentru astfel de programe, precum Elveția. Iată ce înseamnă schimbul de bune practici și punerea la dispoziție a programelor europene unei audiențe mult mai uh, vaste. Programele europene sunt un succes și aș dori să urez bun venit Elveției. Grație. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Han, domnul Henan. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să adresez o întrebare acestei instituții. De ce se descurcă Elveția atât de bine? Ne-am gândit că o țară expusă atât de tare riscului, eh, spectrului financiar ar suferi de pe urma crizei, dar iată că a avut o creștere de 200, un PIB de 214%. Uh, cetățenii Elveției sunt de două ori mai bogați decât cetățenii europene. Asta înseamnă că Elveția a făcut un aranjament bun cu Bruxelles. Este pe piața liberă, dar în afara PAC, în afara mm, politicii de pescuit, au uh, control asupra frontierelor, au propriile contribuții la propriul buget și pot să negocieze cu terțe state la nivel individual. Ce minunat! Dacă avem, avem această situație de șapte milioane de elvețieni care, în baza acordurilor bilaterale, oferă cea mai bu- cel mai bun nivel de trai cetățenilor. Iată însă că noi uh, colonizăm uh, toate sectoarele și ar trebui să copiem, de fapt, uh, sistemul elvețian și să, să ajungem să avem uh, bariere la cel mai uh, redus nivel. Mulțumesc! Grazie, uh, passiamo ora alle dichiarazioni. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, explicațiile de vot pentru raportul SAIER. Este vorba despre mecanismele de control de către statele membre privind exercitarea competențelor de executare de către Comisie. Domnul Gardini. Grazie, președinte. Mi sono astenuta. Mulțumesc. Eu m-am uh, abținut la votul de astăzi privind acest aspect de comitologie, fiindcă, iată, încă o dată se încearcă luarea deciziilor uh, împotriva, anti, da, împotriva dumpingului la voia întâmplării și acesta este unul dintre puținele lucruri pe care uh, le putem face pentru a ne apăra împotriva concurenței neloiale. Raportorul a ajuns la un acord cu Consiliul, dar acest raport nu a reușit să armonizeze procedura de comitologie cu practicile comerciale, mai ales în ceea ce privește politica comercială. Iar acest lucru este o povară asupra companiilor, se creează uh, se pierd locuri de muncă și se delocalizează dacă nu avem reguli împotriva uh, contrafacerii. Deci nu are rost să vorbim despre redresarea economiei. Mulțumesc, domnul Hannan. Mulțumesc, doamna președinte. O să mă exprim simplu. Contribuabilii uh, britanici și uh, europeni uh, sunt uh, pur și simplu jefuiți. Ieri, uh, în Marea Britanie, s-a votat un pachet bilateral de credite către Irlanda, care a fost sprijinit uh, de deputați britanici care credeau că ajută o țară prietenă, dar nu ajuți un prieten mai mult, îndatorându-l mai mult cu ratele de dobânzii foarte mari. Irlanda a fost distrusă de moneda unică. Între, 9, între 98 și 2007 avea uh, rate de minus 1%, tot, toți economiștii irlandezi prevedeau uh, criza economică care va veni, dar nu aveau ce să facă, nu se puteau crește ratele. Iar acum că a venit criza, este și mai rău, fiindcă există incapacitatea de devalorizare, iar această națiune este condamnată la o generație de uh, de deflație, îndatorire și uh, situație economică critică. Și în loc să salvăm moneda euro în Irlanda, ar trebui să salvăm Irlanda de moneda euro, să legăm uh, moneda irlandeză de lira sterlină și să-i dăm ocazia să se restabilească de picioarele sale ca stat independent și prosper. Vă mulțumesc! Grazie, dichiarazioni di voto per... Mulțumesc, declarații de vot la raportul Andichiene privind drepturile omului în lume în anul 2009, politica europeană în acest domeniu. Domnul Preda a vrea să încep uh, prin a o felicita pe doamna andrikien pentru efortul pe care l a făcut în redactarea raportului i a vrea să spun de asemenea că am votat în întregime pentru uh, amendamentul douăzeci și cinci deoarece consider uh, ca extrem de periculos climatul de impunitate din rusia. uniunea europeană îi propune să apere pe scena internaională aceleai principii care o ghidează i pe plan intern adică democraia statul de drept i drepturile omului ori e cât se poate de clar că în ultimii ani numeroși uh, apărători ai drepturilor omului au fost uh, uciși și asta pune sub semnul întrebării dezvoltarea unei veritabile democrații în rusia. ceea ce am dorit să transmitem autorităților ruse prin paragraful douăzeci și cinci prin amendamentul douăzeci și cinci este necesitatea urgentă a investigării morții lui serghei magnitski reacia autorităilor de la moscova la această iniiativă arată de fapt că ruii ascultă mesajele transmise din parlamentul european un motiv în plus să condamnăm clar i răspicat lipsa de investigaii în acest caz i să cerem consiliului să urmărească atent chestiunea i în lipsa oricărei evoluii să ia măsurile necesare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Uniunea Europeană face față nevoii de a apăra pe cei mai vulnerabili, pe cei mai dezavantajați în întreaga lume. Acordăm acest prim, premiu Saharov, dar din păcate Uniunea Europeană nu ajunge să asigură într-adevăr apărarea drepturilor omului pe propriul teritoriu. Vă atrag atenția asupra discriminării minorităților din Uniunea Europeană, inclusiv cea poloneză din Lituania, care e și a țară membră. În prezent, Parlamentul lituanian astăzi trebuia să se pronunțe cu privire la posibilitatea învățării în limba minorităților la școală. S-a amânat din nou. Fac un apel membrilor Comisiei Europene și deputaților din Parlament pentru ca regulile democrației și respectarea minorităților să se aplice de către statele membre. Limitarea numărului de ore de învățare a limbii materne pentru copii din Lituania. Închiderea școlilor poloneze reprezintă discriminare etnică. Mulțumesc. Grație. Mulțumim. Urmează domnul Kellam. Grație, președinte. Also... Mulțumesc, domnule președinte, și am sprijinit amendamentul 25, în special a doua parte a acestuia cred că este de importanță deosebită și care spune că Parlamentul European sugerează să se examineze impunerea unei interdicții de intrare în Uniunea Europeană pentru um, funcționare euro, ruși implicați în cazul Magniții și încurajează agențiile de executare a legii să înghețe conturile bancare ale acestor uh, funcționari ruși în toate statele membre. Cred, domnule președinte, că e o chestiune de importanță crucială și pentru Rusia și pentru Uniunea Europeană. Și încurajez puternic Comisia și Consiliul să urmărească sau să dea urmare acestei păreri a Parlamentului European. Aceste apeluri s-au intensificat. Acum e momentul să nu mai tot facem declarații, ci să trecem la fapte. Să creăm probleme celor care sunt răspunzători de infracțiuni legate de drepturile omului. Cred că cooperarea dintre Rusia și Uniunea Europeană poate să aibă perspectiva adevărată numai dacă dosarele Magnitsky și Hodorkovski o să primească soluții transparente și cei răspunzători o să fie pedepsiți. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Tacula. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamna președintă. Am votat pentru raportul Andrichiene. Este important să ridicăm problema respectării drepturilor omului pentru că, practic, reprezintă nucleul a ceea ce face Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că punem într-adevăr în practică ceea ce adesea argumentăm la nivelul discursurilor. Dar este dificil să facem acest lucru. Poate ar fi trebuit să ridic un punct procedural uh, în timpul discuțiilor pe raportul Arlachi. Este foarte interesant ce s-a întâmplat. Am văzut că s-au ridicat cam, 40, cam 50 de persoane și s-au spus în schimb că nu sunt 40 la număr. Este foarte interesant cum se ajunge să nu respectăm regulile primordiale. Dacă nu respectăm noi înșine regulile, cum ne putem aștepta să o facă alte state? Este foarte important ca tot ceea ce facem să fie în concordanță cu respectarea legilor și a regulilor, să respectăm și noi drepturile omului. Putem să ne sporim credibilitatea în fața Rusiei și în fața altor state. Trebuie să dăm dovadă de faptul că nu ignorăm minoritățile. Toată lumea ar trebui să-și aibă drepturile pe deplin respectate. Mulțumesc. Grație. Mulțumesc, spune președinta. Justificările de vot pe raportul Arlachi privind noua strategie pentru Afganistan. Domnul Van Dalen. Ja, voorzitter, het eh, parlement laat zich in dit... Doamnă președinte, Parlamentul European încă o dată își arată latura sa binecunoscută. America eșuează în Afganistan și Uniunea Europeană trebuie să fie îngerul salvator. Acțiunea standard a multor colegi este următoarea. Mai multă Uniune Europeană și totul se rezolvă. Dar acest mesaj, doamnă președinte, este înrătățit dacă analizăm uh, foarte clar uh, aliniatul 63. Uh, Uh, se referă la implicarea Iranului în soluționarea problemelor din Afganistan. Ar trebui să citim cu atenție. Într-adevăr, este vorba despre implicarea Iranului. Nu mi-a venit să cred. Este ca și cum uh, am implicat diavolul în această procedură. Am votat așadar cu cea mai mare convingere împotriva acestui raport. Mulțumesc, domnul Hannan. Thank you, Madam President. Uh, I had the Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, plăcerea de a vizita Afganistanul la începutul anului cu forțele britanice și m-am întâlnit cu trupele britanice, dar și cu trupe din Danemarca și Estonia uh, care erau desfășurate alături de soldații noștri și vreau să vă spun că nu, nu găsesc cuvinte pentru a-mi exprima mulțumirea față de soldații din țările noastre și aliații de peste ocean care fac tot ce le stă în putință pentru a aduce pacea în acest, pe acest teritoriu nefericit. Aș vrea să vă spun un lucru despre acest raport. Facem o greșeală. Alianța noastră occidentală se referă la politica eradicării plantațiilor de mac. Cei care reprezintă circunscripții rurale își dau seama că fermierii sunt foarte uh, tradiționali, dar noi uh, am făcut din această populație care era foarte interesată de ordine și proprietate și uh, i-am uh, transformat uh, în, în brigăzi și în, în, i-am scos în afara legii și am, uh, am distrus aceste plantații pentru care există o piață în, în fabricarea morfinei și așa mai departe. Ar trebui să dăm posibilitatea uh, Afganistanului să fie o societate pe picioarele sale, având un sistem juridic bine pus la punct și o guvernanță stabilă. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, acum discutăm uh, mecanismele de control, uh, crearea, mă scuzați, unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro. Domnul Higgins, mulțumesc, domnule președinte, am votat împotriva rezoluției pentru crearea unui mecanism permanent de criză, fiindcă în Irlanda și în Grecia noi cunoaștem realitatea unor astfel de mecanisme în sisteme dominate de speculanți și de rechini care caută profit uh, pe spuza uh, celor care muncesc din greu și a săracilor. Consiliul European la Bruxelles va hotărâ să amendeze tratatul de la Lisabona pentru a-și acorda mai multe competențe pentru a impune condiții uh, privind asist- acordarea de asistență financiară statelor membre, instituiz- instituiz- făcând instituționalizată doctrina că statul plătește pentru criză. Iar uh, Uh, guvernul irlandez nu poate impune aceste schimbări ale tratatului de la Lisabona fără un referendum, fiindcă guvernul uh, guvernul irlandez a transformat deja statul irlandez într-un receptacul al, al Fondului Monetar Internațional și noi dorim ca orice modificare a tratatului de la Lisabona să să fie supusă uh, referendumului în Irlanda fi, pentru ca poporul irlandez să își poată spune cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ședința s-a încheiat până la ora 3.